Pe ordinea de zi avem declarațiile Consiliului și Comisiei în legătură cu planul de acțiune al Uniunii privind Afganistanul și Pakistanul. Începem cu declarațiile doamnei ministru Malmström în numele Consiliului. Vă rog, doamne ministru. Doamnă președinte, Stimată doamnă Ashton, stimați deputați, problemele cu care se confruntă Pakistanul și Afganistanul sunt uh, similare cu cele din restul lumii. Extremismul câștigă teren și teroriștii formați la Afganistan ajung până pe străzile Europei. Trebuie să ne angajăm pentru a ne asigura că Afganistanul și Pakistanul nu devin uh, cuiburi de criminali, dar trebuie să asigurăm și securitatea cetățenilor acestor țări. S-a dat multă atenție Afganistanului. Multe dintre statele noastre au uh, forțe armate acolo și situația este foarte complicată. Dar și în Pakistan uh, există provocări majore și nu se va rezolva situația din Afganistan dacă nu se rezolvă cea din Pakistan soarta ambelor țări, sorțile celor două țări sunt legate. Ni s-a cerut să facem propuneri concrete pentru îmbunătățirea situației. De aceea am prezentat Planul European de Acțiune pentru Afganistan și Pakistan, adoptat în luna octombrie. Consider că acest plan reprezintă un instrument bun. Strategia de bază a fost uh, deja propusă și acum trebuie să adoptăm uh, instrumentele disponibile pentru a răspunde priorităților. Planul se bazează pe angajamentele noastre precedente și am identificat priorități în legătură cu care măsurile Uniunii pot fi cele mai eficiente și ne consolidăm angajamentul în aceste domenii prioritare și trimit, transmitem un mesaj important în regiune în sensul că ne vom respecta angajamentele. De aceea ne-am concentrat pe priorități cum sunt cooperarea regională. Afganistanul trece printr-o perioadă decisivă. Au trecut alegerile și au mai rămas însă multe de hotărât, de rezolvat. Să sperăm că situație, o situație ca cea a alegerilor nu se va repeta. Îi vom ajuta pe afgani în ceea ce le rămâne de făcut și sperăm că în curând această țară va avea un nou guvern care va avea un nou uh, program și o relație bună cu comunitatea internațională. Domnul președinte Karzai a spus în uh, discursul său uh, inaugural că este gata să-și reînnoiască relațiile cu restul lumii. Ne așteptăm din partea lui o atitudine de leadership constructivă și din partea guvernului său. Nu putem să suportăm încă cinci ani fără schimbări în mai bine în Afganistan. Statul afgan trebuie să preia responsabilitatea și comunitatea internațională nu mai poate să aibă același, uh, aceeași implicare, dar asta nu înseamnă că abandonăm Afganistanul. Mai fi mai multe forțe prezente în Afganistan la anul. Statele Unite trimit încă 30.000 de soldați și alte uh, state, alți aliați au, tri- au promis să trimită uh, și ei încă 7.000 de soldați în plus. Aceste angajamente militare trebuie să fie încompaniate și de civili în plus. Nu ne vom putea retrage forțele armate din Afganistan fără a se fi creat înainte o rețea civilă funcțională în această țară, la nivel guvernamental, cu, în stat de drept și um, o organizație statală funcțională acestea sunt probleme de securitate. Securitatea, buna guvernare și dezvoltare trebuie să avanseze împreună. Ne-am implicat pe termen lung în Afganistan, dar poporul afgan trebuie să-și dea seama că trebuie să aibă încredere în propriul lor guvern, pentru că guvernul afgan este cel responsabil de îmbunătățirea situației pe teren și numai așa poporul afgan poate avea din nou încredere în liderii săi trebuie să sprijinim așa, numit, așa numitul proces de afganizare atât de important. Trebuie să sporim sprijinul Uniunii Europene pentru a îmbunătăți capacitatea instituțiilor afgane să își gestioneze propriile afaceri interne la nivel local și regional. Din punctul nostru de vedere, este foarte important ca standardele de guvernanță în această țară să fie acceptabile și să luptăm împotriva abuzurilor, să ne respectăm că drepturile omului sunt uh, respectate, că agricultura se dezvoltă. Trebuie să ne asigurăm că marea majoritate a afganilor uh, de la țară au standarde de viață mai bună. Trebuie de asemenea să sprijinim pe cei care au fost implicați în conflicte armate în trecut pentru a putea să își câștige existența altfel. În ceea ce privește Pakistanul, această țară a suferit um, schimbări majore în ultima vreme. În 2008 s-a reintrodus democrația și tranziția spre democrație a fost impresionantă, dar este o democrație fragilă, instabilă. Talibanii din Pakistan au devenit uh, o amenințare majoră la adresa securității. Nu trece nicio săptămână fără știri despre atacuri uh, de talibani sinucigași. Chiar săptămâna trecută au murit 400 de oameni într-un astfel, într-o astfel de explozie. Este foarte important să urmăm recomandările lui Michael Galler din 2008 care reprezintă un cadru fundamental de tranziție spre democrație și reforma instituțiilor. Guvernul din Pakistan știe că acesta este drumul pe care trebuie să avanseze și trebuie să ne spună în ce domenii doresc să coopereze cu noi. Vom dezvolta un parteneriat strategic cu Pakistanul, care este rezultatul unei întâlniri a hoc din iunie 2009. Dorim să consolidăm democrația și stabilitatea în această țară. Iată de ce ajutăm instituțiile legitime ale acestei țări să lupte împotriva terorismului și traficului. E nevoie de spirit de leadership în această țară pentru a se dezvolta, pentru a, anunța, a, a avansa și vom ajuta guvernul din această țară să creeze instituții funcționale și solide. Ne bucurăm de faptul că Pakistanul își asumă mai multă responsabilitate pentru propria sa securitate și stabilitate, uh, dar sperăm că guvernul um, din această țară va lupta cu toate tipurile de terorism, chiar și împotriva celor care folosesc teritoriul uh, Pakistanului pentru a orchestra atacuri în Afganistan. Trebuie să ne asigurăm că acest guvern se achită de, de angajamentele sale. Domnule președinte, stimați deputați, trebuie să facem mai multe în angajamentul nostru în Pakistan și Afganistan. Astăzi, Uniunea Europeană este angajată pentru a răspunde unor provocări din aceste țări. Aceste țări au făcut uh, progrese importante și comunitatea internațională a fost un partener solid pentru acestea. Dar documentele în, nu vor îmbunătăți singure situația. Trebuie să aplicăm strategiile pe teren împreună cu partenerii din Pakistan și Afganistan. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă ministru. Acum dau cuvântul doamnei Ashton în numele Comisiei Europene. Vă rog. Doamnă președinte, vă mulțumesc. Am să încep cu Afganistanul. Este un aspect foarte important în relațiile noastre sunt uh, programele de asistență oferite guvernului și poporului afgan. Situația este instabilă și noi trebuie să facem tot ce putem pentru a influența situația de pe teren. Conferințele internaționale care vor începe cu conferința de la Londra de luna viitoare au acest scop. Comisia va uh, spori uh, programele sale de asistență cu fonduri de 130 până la 200 de milioane de euro. Trebuie să investim în sistemul de uh, sănătate care nu este deocamdată bine dezvoltat și trebuie să ne asigurăm că nu se mai cultivă maci în provinciile afgane. Sperăm ca aceste programe să fie consolidate, dar nu reprezintă decât un început. Avem nevoie de o contribuție a Uniunii Europene coerentă și o reacție internațională coordonată, ceea ce trebuie să presupună cooperarea afganilor cu ONU ca element de bază. Conferința de luna viitoare va fi o șansă de cooperare în acest sens. Împreună cu secretarul general al ONU și cu consilierul general vom transmite un mesaj puternic despre angajamentul nostru în regiune. De asemenea, se vor discuta prioritățile stabilite de președintele Karzai în domeniile unei mai bune guvernări și a combaterii corupției. Sectoare cheie, cum ar fi statul de drept și agricultura, vor sta în centrul angajamentului nostru. Asistăm deja guvernul pentru a-și ameliora capacitățile de guvernare Acestea încep să se desfășoare în toate provinciile pentru ca afganii să-și poată gestiona singuri treburile interne și pentru, a, uh, pentru ca guvernul să le poată oferi serviciile necesare. Avem de asemenea servicii de integrare ale uh, insurgenților care sunt dispuși de acum să colaboreze cu guvernul Karzai. Misiunea de uh, Misiunea din Kabul își prezintă raportul acum și vreau să îi salut, să-l salut pe conducătorul acesteia pentru o treabă foarte bună. Ne vom asigura că se uh, sporește credibilitatea guvernului și a sistemului politic pe baza unei reforme majore a întregului sistem politic. Și cel mai important, structurile noastre de pe teren vor fi aliniate și statele membre vor oferi și resursele necesare pentru susținerea acestora. Și uh, Sper ca posturile de acolo, uh, șefii diferitelor delegații, să fie uniți într-un post unic și acest uh, stat să devină un model pentru altele. Trec acum la Pakistan. Principalul nostru interes este ca Pakistanul să devină o democrație uh, stabilă, liberă de teroare și planul de acțiune este bazat pe angajamentele comune luate în iunie la summitul UE-Pakistan. Printre acestea se numără ajutorul umanitar, sprijinul pentru reconstrucție, asistența polițienească și judiciară și consolidarea instituțiilor democratice și a societății civile pentru a se ameliora drepturile omului. De asemenea, mai sunt și acorduri de comerț și de uh, dezvoltare socioeconomică. Vom continua să cerem implementarea recomandărilor misiunii de observare electorală din 2008 de la alegerile de atunci. O sumă de aproape 500 de milioane de euro a fost dedicată de către Comisie până în 2013, la care se adaugă 100 de milioane de euro pentru energii regenerabile de la Banca Europeană de Investiții. De asemenea, avem programe de comerț și de investiții. În programul nostru se specifică că trebuie să se desfășoare un dialog intensificat pe toate aceste subiecte și anul viitor va fi un nou summit sub președinția spaniolă. De asemenea, se va folosi uh, expertiza europeană în domeniul integrării regionale pentru ca Pakistanul și vecinii săi să demareze relațiile uh, interregionale, cea mai importantă fiind relația cu India. Trebuie să se depășească lipsa de încredere existentă între acești potențial parteneri. Investițiile în comerț, investițiile în general, sunt foarte importante. În concluzie, implementarea planului pentru Afganistan și Pakistan este esențial pentru uh, planul nostru de acțiune viitor. El necesită angajamentul statelor membre și al instituțiilor europene și este prim, primul plan de acest fel care a avut succes în dezvoltarea reacției societății civile la crize, care până acum era tratată numai în termeni militari nu numai pentru Afganistan și Pakistan, ci și pentru Asia Centrală și de Sud-Est, trebuie să se continue aceste programe. Dar avem nevoie de competențe, avem nevoie de oameni competenți care să poată lucra într-un mediu sigur. E nevoie să se garanteze securitatea și să existe o mai mare coerență între donatori, inclusiv la nivel intern, între statele membre. Asia de Sud se uh, confruntă cu uh, situații de criză în fiecare zi însă nu poate să facă față acestora singură. Trebuie să construiască cu ajutorul nostru un mediu eh, sigur și stabil în care extremiștii să nu își găsească locul. Planul de acțiune este o șansă de a folosi experiența noastră pentru a ajuta pe alții și sper ca Parlamentul să ne susțină. Mulțumesc, doamnă vicepreședinte. Acum eh, vor lua cuvântul vorbitorii în numele grupurilor politice. În primul rând, domnul Casulides din partea PPE, două minute. Afghanistan was to fight the Taliban. Domnule președinte, safe haven to Al-Qaeda. Afganistanul uh, nu mai este un loc singur, uh, sigur, însă insurgența talibană nu a fost învinsă pentru că s-a dovedit că nu se va obține victoria doar prin uh, instrumente militare. Uh, că orice alianță militară care îi ucidea pe talibani nu a, a aducea efectul scontat. Cred că prioritățile noastre trebuie să fie consolidarea capacității, înlesnirea bunei guvernanțe, mai ales la nivel local, dar și la nivel național și promovarea dezvoltării. În acest context, trebuie să încurajăm un proces de reconciliere condus de către afgani cu talibanii care au ajuns din motive greșite în tabăra greșită. Planul de acțiune al Uniunii Europene pune toate aceste provocări și arată că Uniunea Europeană poate juca un rol foarte important, mai ales în zona nemilitară. Însă, mi-aș fi dorit să se pună mai mult accentul pe chestiunea drogurilor. Ați vorbit despre această problemă, doamnă minister, să avem o formulare mai strictă și să adresăm un avertisment cu privire la corupție și la proasta guvernanță. În ce privește Pakistanul, da, planului de acțiune. Ambele situații sunt strâns legate între ele și succesul într-o țară depinde de succesul din cealaltă. Pakistanul ar trebui să se afle în poziția pentru a pune capăt venirii fluxului de migranți din Afganistan. Apoi trebuie să punem capăt neîncrederii multiseculare între India și Pakistan și ar trebui ca aceasta să nu fie un obstacol pentru proces. Mulțumesc, domnule Casulides. Are acum cuvântul domnul Gualtieri în numele socialiștilor și a democraților. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, uh, doamnă ministru, doamnă înalt reprezentant. Cu această dezbatere, Parlamentul European dorește să contribuie la discuția privind rolul Uniunii Europene într-o regiune foarte importantă pentru securitatea și stabilitatea întregii planete. Noua strategie militară anunțată de președintele Obama și, și mai clar declarația uh, ministrilor externe ale uh, țărilor uh, NATO are obiectivul de a concretiza angajamentul nostru în Afganistan. Eforturile militare de tip tradițional sunt ineficiente pentru că sunt direcționate doar în, împotriva represiunii gherilei uh, talibanilor dar tranziția înspre un, tambaliz, în, înspre un Afganistan sigur uh, uh, și funcțional trebuie să fie acompaniată de o implicare mai importantă a comunității internaționale pe frontul civil și politic. E nevoie de dezvoltare economică, de consolidarea instituțiilor a statului de drept și de facilitarea procesului de conciliere pe plan intern și de o contribuție la stabilitatea situației din Pakistan. Și aici se află rolul Uniunii Europene. Uniunea Europeană este implicată în mod uh, considerabil în regiuni, un miliard de euro în Afganistan, 300 de milioane în Pakistan, uh, misiunea EUPOL, care este foarte importantă, dincolo de probleme sale de personal, misiunile internaționale de observare și implicarea diferitelor state membre. Totuși, capacitatea europeană de a avea repercusiuni concrete în regiune a apărut până acum mult inferioară resurselor umane și uh, financiare investite. De aceea trebuie să fie mai coerentă și mai eficientă implicarea um, rolul de leadership al Uniunii Europene în, la nivel de societate civilă și dezvoltare politică. Din acest punct de vedere, planul de acțiune reprezintă un pas înainte important și grupul socialiștilor și democraților o, îl susțin și solicită aplicarea sa concretă. În același timp ne întrebăm dacă obiectivele anunțate ale planului nu necesită și găsirea unor instrumente ad hoc și o reflexie în legătură cu obiectivele și consolidarea instrument, uh, instrumentelor misiunii um, EUPOL. Și vom susține acțiunea Uniunii Europene în acest sens. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Gutieri. Ați depășit timpul de luare de cuvânt. Sper că ceilalți oratori vor respecta propriul timp. Are cuvântul acum minut și jumătate domnul Arlachi din partea grupului ALDE. Thank you. Thank you very much. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Ne aflăm aici pentru a discuta despre planul Uniunii Europene de acțiune pentru Afganistan și Pakistan, iar Comisia AFET a Parlamentului European tocmai mi-a acordat șansa de a fi raportor pentru noua strategie privind Afganistanul. Avem nevoie de această nouă strategie sau poate că avem pur și simplu nevoie de o strategie? pentru că până acum intervenția Uniunii Europene în acest stat nu a fost suficient de coerentă și se pare că a avut un impact destul de limitat. Mă tem, doamnă Ashton, că nu uh, vă împărtășesc declarația inițială privind Afganistanul, pentru că am găsit-o prea generică, prea birocratică și uh, prea concentrată pe planul de acțiune uh, ce va urma. Cred că Parlamentul trebuie să-și aducă contribuția la consolidarea acestei strategii și la transformarea într-o strategie mult mai coerentă. În primul rând, vreau să spun că uh, misiunea aceasta este foarte dificilă pentru că se pare că este aproape imposibil să obții cele mai simple date despre câți bani sunt cheltuiți de Uniunea Europeană în Afganistan, ce s-a întâmplat, unde a ajuns acest ajutor și cine este responsabil. Știm că aproape un miliard de euro se cheltuiește acolo anual. E o sumă mare. PIB-ul afgan este doar de 6,9 miliarde de euro. Asistența noastră civilă de acolo reprezintă deci peste 20% din PIB-ul afgan anual. Această cifră are potențialul de a transforma destinul unei țări dacă banii sunt folosiți cum trebuie. În al doilea rând, eu uh, voi încerca să identific pentru a face noua strategie pentru Afganistan interesele Uniunii Europene din uh, acea zonă. Mi se termină timpul, îmi pare rău. O parte din raportul meu se va concentra pe eliminarea culturilor de MAC printr-o uh, strategie alternativă. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Lambert, un minut și jumătate pentru verzi. Thank you, President. Uh... Doamna Lambert, mă scuzați. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să salut uh, anumite elemente în planul de acțiune, însă așa cum au spus pe drept cuvânt uh, colegii, avem o serie de întrebări care nu și-au primit răspunsul în acest plan de acțiune. Când citim acest plan de acțiune, ne gândim întotdeauna la problemele cu care ne-am confruntat noi și tindem să subestimăm uh, realitatea de zi cu zi a oamenilor din Afganistan și din Pakistan. Sunt foarte multe decese, populația civilă este atacată, de exemplu în Vaziristan uh, școlile sau uh, alte instituții publice fac obiectul unor atentate. Uh, talibanii acolo fac legea unii dintre noi se întreabă uh, ce am uh, realizat uh, prin intervenția în aceste două țări. Aș dori să salut faptul că Comisia vorbește despre lansarea cooperării, mai ales implicarea Indiei. Abordarea regională este foarte importantă și aștept cu nerăbdare să văd cum putem să abordăm alte zone de conflict, precum Kashmirul. Ambasadorul afgan ne-a spus recent că este o problemă pentru toți cei care încearcă să facă ceva în regiune. De asemenea, în Pakistan, cred că trebuie să vedem ce sprijin concret putem să aducem în ceea ce privește uh, numărul imens, miile de persoane strămutate pe plan intern și, de asemenea, lipsa de angajament față de cei care în trecut au fost strămutați la granițele cu Afganistanul și deci că trebuie să acordăm atenție, mai ales uh, nevoilor specifice, educare, formare și să-i ajutăm pe cei care încearcă să-i sprijine pe acești uh, oameni strămutați. Mulțumesc, domnul care acum cuvântul. Doamnă președinte, nu ne putem permite să lăsăm misiunea militară NATO din Afganistan uh, să înregistreze un eșec. Cu mai mult echipament și mai mulți soldați pe teren uh, din partea tuturor statelor membre, NATO poate să învingă pe uh, talibani Pakistanul vecin eh, poate să fie o sursă de catastrofe, un stat care are arma nucleară um, în uh, ghearele um, extremismului islamic. elemente din armata uh, pakistaneză uh, au fost bănuite de a susține pe talibanii din Afganistan. Doar acum ne dăm, începem să ne dăm seama de pericolul unei astfel de abordări. Se spune că Pakistanul uh, um, adăpostește teroriști. Dacă Pakistanul va primi în continuare ajutor militar din partea stărilor Uniunii Europene pentru a lupta împotriva jihadului terorist și asistență economică, trebuie să ne dea putea garanti foarte ferne că aceste ajutoare nu vor fi folosite pentru consolidarea forțelor sale convenționale de la granița cu India. Situația din uh, Pakistan și Afganistan este în, în uh, contrast cu situația pașnică din India, care trebuie să fie partenerul nostru. Mulțumesc, Mulțumesc, doamnă președinte. Celelalte grupuri nu au fost niciodată de acord cu strategia fostului președinte Bush din Afganistan. Nu am fost niciodată de acord nici noi, nici grupul nostru cu aceasta. Acum vedem că Parlamentul legitim este corupt, victime uh, inocente sufer, au de suferit și situația femeilor nu s-a schimbat. Așadar, strategia trebuia să fie uh, schimbată complet. Ne pare foarte rău că domnul Obama a mizat pe o soluție militară, crescând numărul soldaților de acolo. Cred că Uniunea Europeană nu trebuie să urmeze această viziune, pentru că există un risc cert și anume uh, crearea de noi probleme în Afganistan în secolul 21. Istoria ne arată că nu este viabilă o soluție militară în Afganistan. Trebuie desfășurate toate soluțiile diplomatice posibile și în acest conflict trebuie să se mizeze pe respectarea dreptului internațional cu soluții interne pentru Afganistan. Mulțumesc, mulțumesc domnule Mayer. Are cuvântul timp de un minut doamna Sinclair. Mulțumesc, doamna președinte. În urmă cu câteva săptămâni am avut onoarea să mă întâlnesc cu soldați care s-au întors uh, din Afganistan. E vorba de soldați britanici. Am auzit aceeași poveste dintotdeauna, că nu au fost suficient echipați. 45 de milioane uh, de lire sterline au fost investite anual de către Regatul Unit în această țară dar nu au fost suficiente uh, și banii pentru folosiți pentru folosirea forțelor polițienești afgane nu au fost nici ei suficient de bine investiți. Aveți dreptate, trebuie să facem progres. Problema este că cu lipsa de experiență a înaltului reprezentant pentru afaceri uh, externe, Cathy, uh, cred că ei uh, această găleată prină cu moloz. Știu că nu ai experiență, știu că nu ai fost secretar pentru afaceri externe și, de fapt, nici în calitate de comisar pentru comerț nu au putut să dobândească experiență. Problema este că bătălia e prea grea, iar un altul reprezentant nu are suficientă experiență. Mulțumesc, doamna Sinclair. Are cuvântul domnul Bronz pentru două minute, în numele neafiliaților. Mulțumesc, doamnă președinte. La prima vedere, concluziile Consiliului în legătură cu Afganistanul par să, reprezint, să fie în contrast uh, Uh, cu uh, declarațiile din Statele Unite și Regatul Unit. Dar dacă ne uităm, prezintă doar uh, rezultatul naivității Consiliului care consideră că poate să planteze floarea democrației occidentale în solul ostil din Afganistan, unde um, loialitățile tribale uh, au câștig de cauză. Corupția nu poate, nu, nu poate să fie înlăturată și modelul democratic al instituțiilor nu poate fi respectat, nu pentru că afganii sunt necinstiți, ci pentru că societatea tribală din Afganistan, unde tribul contează, are câștig de uh, cauză. Producția de opium uh, Uh, nu a scăzut în ultima vreme de la invazia Afganistanului. Acesta este din nou primul producător de opium din lume. În raport se spune, citez, insecuritatea din Afganistan nu poate fi rezolvată doar prin mijloace militare. Am încheiat citatul. Acest lucru poate doar să însemne că eh, acțiunea militară poate avea un rol legitim de jucat. Eu nu cred că așa este. Am pierdut trei războaie în Afganistan eh, în secolul XIX și începutul secolului 20. Afganistanul le, mm, le oprimă pe femei eh, și omoară soldații britanici dar putem să, nu, să facem așa fel încât să nu mai moare soldații noștri acolo, uh, luându-ne trupele din această țară. Este un război fără rost care nu poate fi câștigat. Mulțumesc! Vă mulțumim. Are cuvântul acum uh, domnul Salafranca. Doamnă președinte, comunitatea internațională și Statele Unite nu Statele Unite au o problemă în Afganistan, ci comunitatea internațională. Domnului Obama i-a luat trei luni să stabilească o strategie globală înainte de a răspunde la raportul generalului McChrystal. Este vorba de o acțiune pe termen mediu până în 2011, un transfer progresiv al securității în, spre trupele afgane. Doamna Ashton, marea provocare este să organizăm o reacție europeană și asta prin conferința de la Londra. În declarația dumneavoastră ați uh, reluat două cuvinte cheie, un răspuns coordonat la nivel internațional împreună și cu ONU, de asemenea, și ați spus că trebuie să avem și o reacție coerentă. Iar eu, doamna Ashton, am două comentarii. În 2005 am avut onoarea, în calitatea mea de președinte al misiunii de observare, să merg să mă întâlnesc cu generalul Casianu, care era șeful misiunii din Afganistan. Și în cele 44 de state care sunt membre ale forței internaționale, se creează o forță eterogenă care nu are un răspuns eficient deocamdată în uh, lupta cu insurgenții. Doamna Ashton, nu putem câștiga un război în Afganistan, deocamdată acolo este război și nu putem să o câștigăm dacă de partea noastră, adică de partea comunității internaționale, nu este populația civilă. Și, doamna Ashton, cred că un mare obiectiv al Uniunii Europene ar fi să ne concentrăm asupra eforturilor cu miliarde de euro pentru a convinge populația civilă să treacă de partea noastră. Mulțumesc, domnul Howitt. Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să reamintesc moartea unui uh, soldat din circumscripția mea care a murit în provincia Hermat în 7 decembrie. A făcut parte din forțele armate. Trebuia să se întoarcă anul acesta acasă. Spera să-și petreacă Crăciunul cu familia sa care au suferit, uh, uh, din păcate, așa o pierdere tragică. În fața acestor sacrificii avem o datorie de a ne asigura că facem tot ce ne stă în putință pentru a promova pacea și prosperitatea pentru Afganistan. Dacă luăm în serios uh, schimbările și dacă dorim ca politica externă europeană să fie demnă de acest nume, atunci trebuie să ne asigurăm că nu mai există eșecuri în Afganistan. În primul rând, ar trebui ca activitățile statelor membre să se ralieze în spatele acestei strategii comune. Apoi, salut angajamentul uh, doamnei înalt reprezentant de a avea un reprezentant al nostru în Afganistan uh, chiar la începutul anului viitor. E un adevărat, uh, o adevărată piatră de temelie. Postul său este consemnat și prin tratat, dar de el depinde și viitorul nostru succes în Afganistan. Și, în fine, statele membre trebuie să să se asigure că EUPOL recrută cei 800 de soldați uh, promiși pentru a ne asigura că serviciile de păstrare a ordinii afgane pot să-și facă datoria cum se trebuie. Mulțumesc, domnule Howitt. Are cuvântul domnul Goerens. Un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să subliniez încă de acum că nu sunt deloc de acord cu ceea ce a spus doamna Sinclair în legătură cu ceea ce a spus doamna Ashton. Doamnă președinte, în Afganistan un copil din patru nu ajunge la vârsta de 5 ani din cauza unor deficite sociale și sanitare, dar se adaugă deficit democratic și de securitate. Permeabilitatea frontierei sale cu Pakistanul favorizează mobilitatea libanilor și face să devină clară necesitatea de a aborda problemele Afganistanului în dimensiunea sa regională. Trebuie să adăugăm faptul că incapacitatea de a reuși doar prin mijloace militare uh, fac din Uniunea Europeană, cu diferitele sale instrumente, actor privilegiat. NATO își descoperă limitele în provocarea din Afganistan. Uh, Uniunea Europeană cu instrumentele de cooperare pentru dezvoltare diplomație uh, nu sunt garanții de succes, dar fără acest ajutor, acțiunea NATO este condamnată eșecului să sperăm că din acest nou mix uh, se va degaja o perspectivă mai promițătoare pentru toți cetățenii afgani. Dacă responsabilitatea Uniunii Europene este foarte importantă, cea a Afganistanului încă prea corupt, prea uh, împărțit, prea dezorganizat, este și mai mare. Să nu uităm că parteneriatul oferit Afganistanului nu poate să reușească decât dacă se găsește în Afganistan masa critică de cetățeni care să susțină reconstrucția țărilor. Chiar dacă este o sarcină enormă, nu, trebuie, nu înseamnă că trebuie să lăsăm această țară în mâinile integriștilor. Mulțumim, are cuvântul domnul Kilnilson, Nielsen, vă rog. Oui, il nous faut... Doamna Kim Nielsen, mulțumesc. Va trebui să ieșim din capcana afgană în care am, uh, ne-a băgat politica lui George Bush. Însă, întrebarea nu este când, ci cum să plecăm din Afganistan. Dacă greșelile numeroase ale comunității internaționale nu sunt repuse în discuție, riscăm să pierdem complet încrederea și susținerea populației afgane în beneficiul talibanilor. Militarizarea ajutorul ajutorului umanitar și pentru dezvoltare trebuie să înceteze, pentru că strânește confuzie și discreditează ONG-urile. Trebuie să ne bazăm mai mult pe societatea civilă emergentă și pe reformiștii afgani. De ce este Europa prezentă în Afganistan? Pentru că așa au hotărât americanii sau pentru a ajuta această țară să iasă din obscurantism și din violență? Trebuie să consolidăm structurile afgane cele mai performante să uh, privilegiem investițiile în servicii pentru populație, educație, transport, sănătate, să susținem buna guvernană la nivel local, pentru că cultura acestui stat ne invită să ne gândim la cât de pertinent este statul națiune. Europa ar trebui să o susțină pe doamna Abiba Sarabi, guvernatorul provinciei Bamian, care este o premieră în istoria acestui stat. Amintiți-vă că în 2001 am mers acolo ca să ajutăm femeile. Mulțumesc, domnul Van Orden, un minut. Uh, președinte, dacă citim planul de acțiune al Uniunii Europene pentru Afganistan și Pakistan, ne dăm seama că toată situația depinde de ce face Uniunea Europeană. Eu cred că Uniunea Europeană poate să i o contribu- aducă o contribuție practică, însă aceasta doar în contextul unui efort internațional mai vast care ar trebui să se bazeze pe activități specifice în care implicarea Uniunii Europene să aducă plus valoare. E prea gravă uh, această misiune pentru viitorul Europei. În acest document de 12 pagini se fac patru referiri doar la Statele Unite și doar de o singură dată se vorbește despre NATO. Și până la urmă să nu uităm că e misiunea NATO, misiunea ISAF, de care depinde succesul tuturor acțiunilor noastre. Fără siguranță și stabilitate nu putem asigura bună guvernanță ori orice program de reconstrucție și dezvoltare uh, în sine. Uniunea Europeană au uh, investit 8 miliarde de euro în Afganistan din 2001 această sumă imensă, de fapt, nu a fost decât o picătură în ocean. Mă întreb dacă știm câți bani s-au dus pe apa sâmbetei. Doamnă președinte, trebuie să avem un plan de acțiune cuprinzător, coerent pentru Pakistan și Afganistan, însă aș dori să văd unde se încadrează contribuția europeană în acest angajament internațional vast. Mulțumesc, domnule Van Orden. Are cuvântul doamna Ernst. Un minut, vă rog. Vă mulțumesc. Astăzi, după 8 ani, știm cu toții că eforturile militare ale comunității internaționale au reprezentat un eșec. Din păcate, astfel de operațiuni nu permit îmbunătățirea situației civile în uh, țări ca Afganistanul. De aceea GUE consideră că trebuie să schimbăm uh, radical abordarea noastră, trebuie să lăsăm deoparte uh, abordarea noastră militară și să ne gândim la populație. 40% din, Afganistan, din afgani nu au un loc de muncă. Foarte mulți dintre ei trăiesc în condiții de sărăcie extremă. Situația sănătății, învățământului sunt deplorabile. Avem nevoie de un plan de dezvoltare a acestor domenii. Iată ce așteptăm din partea Comisiei și Consiliului. Bineînțeles, e nevoie de un guvern responsabil, de consolidarea agriculturii, de luptă împotriva talibanilor, dar dacă nu facem decât jumătate din drum și pariem din nou pe implicarea militară, cu siguranță nu vom avea câștig de cauză. Mulțumesc, domnul Juva. Madame Doamnă președinte, în toate aceste chestiuni foarte complicate, cred că trebuie să încercăm să gândim simplu. Și prima idee simplă ar fi de ce am mers în Afganistan. Am mers în Afganistan cu un obiectiv. Acest cel era să uh, demontăm uh, taberele de antrenament ale Al-Qaeda, linia din spate a terorismului internațional, care ne amenința, însă astăzi nu mai există. A doua observație, din păcate, fie că ne place sau nu, soldații occidentali uh, trimiși în Afganistan sunt din ce în ce mai mult văzuți ca niște forțe de ocupare și nu ca niște forțe prietene ceea ce este o problemă cotidiană de care trebuie să ținem cont. Și dacă cineva mă contrazice, îl invit să meargă la fața locului ca să vadă cum stau lucrurile. În al treilea rând, situația de securitate este foarte degradată. În 2004 la Kabul te puteai plimba pe jos. Astăzi Kabulul este plin de tranșee. Nu vreau să spun că a fost un mare eșec operațional pe teren, însă dacă aplici numai metodele vechi, te lovești de eșecuri repetate. Ce conse- consecințe au toate acestea? Că cred că, într-adevăr, trebuie să observăm că Al-Qaeda a fost demontată, observația este reală și trebuie să plecăm. Putem să plecăm. Putem însă să plecăm astăzi? Nu, pentru că astfel s-ar stârni haosul și poate s-ar întoarce grupările pe care noi le combatem. Sunt două soluții posibile. Una ar fi uh, această afganizare, să dăm cheile succesului chiar afganilor. Cea de-a doua ar fi să știm să discutăm cu toți insurgenții. Nu spun talibanii, pentru că cuvântul taliban este foarte limitat. Vreau să spun, să mă refer la insurgenți. Și apoi, în al treilea rând, trebuie să acceptăm o situație socială care să nu fie perfectă. Nu trebuie să credem că criteriile noastre europene trebuie adaptate la Afganistan Doamnă președinte, e întotdeauna mult mai greu să închei o operațiune militară decât să o încep și ca să o poți încheia, trebuie să nu uiți care a fost obiectivul inițial și anume uh, distrugerea taberelor al Qaeda, ceea ce s-a realizat astăzi. Doamna Gomez are cuvântul un minut. Consiliul diz că situația în Afganistan și în Pakistan tem un impact. Mulțumesc, doamnă președinte. Planul de acțiune Eh, al Uniunii Europene în Afgan și Pakistan e foarte important pentru Europa. E mesajul pe care trebuie să-l transmitem cetățenilor europeni cu curaj și cu onestitate. Aș dori să salut planul de acțiune al Uniunii Europene pentru Pakistan, care prevede investirea într-un program mare de construirea capacității în toate instituțiile afgane și pakistaneze. Prin intermediul acestui plan de acțiune putem să facem ca eforturile noastre în Afganistan să devină coerente și astfel putem pune capăt uh, uh, situației de criză. Uniunea Europeană nu poate să abandoneze aceste țări. Uh, prezența internațională este necesară acolo timp de ani, de zile. Nu trebuie să-i lăsăm doar pe americani să facă acest lucru. Resping guvernul francez a expulzat cetățeni și a greșit pentru că e vorba de azilanți politici. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul acum domnul Butikofer pentru un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu, în realitatea amară din Afganistan nu avem nevoie de eufemisme, doamna Ashton. Ați spus că statele membre s-au angajat în misiunea EUPOL de formare a poliției afgane. Așa este oare? Se, nu reușim nici măcar să strângem cei 400 polițiști, de polițiști necesari. Uh, este vorba de cinism aici, este ridicol. Suntem serioși în, în angajamentele noastre? Acum doi ani deja în cadrul European Security Review s-a constatat că numărul prea scăzut uh, de uh, europeni care să ofere sesiuni de formare a poliției afgane um, făceau ca angajamentul european să nu fie mai uh, să nu fie considerate serioasă. Am impresia, doamnă Ashton, că Uniunea Europeană face discursuri frumoase, dar este o rușine să vedem apoi faptul că uh, vorbele nu se transformă în fapte. Mulțumesc, domnul Geller. Mulțumesc, doamnă președinte. Titlul este un plan nou de acțiune pentru Afganistan și Pakistan, dar ceea ce ne-a fost prezentat, mie mi s-a părut uh, că reprezintă două planuri de acțiune diferite unul pentru fiecare stat. Sunt de acord cu ce s-a spus despre ambele state în Afganistan. Sperăm că am învățat din greșelile trecutului și ne-am adaptat politicile în legătură cu Pakistan, noua politică este văzută ca o continuare a misiunii noastre de observare. Mă bucur că în statele în care am desfășurat misiuni de observație electorală, recomandările au fost integrate apoi în politicile referitoare la statele respective. Însă, în răspunsul Consiliului și al Comisiei, eu aș vrea să aud exprimat mai clar ce au în comun strategiile pentru ambele state? Pentru că aici e vorba de o graniță de 100, 1000 de kilometri care nu poate să fie controlată de niciuna dintre părți. politicile desfășurate de o parte sau de cealaltă a acestei granițe uh, atât de lungi nu vor avea efect imediat în cealaltă țară. Cum avem de gând să, strategim, să construim strategii în această țară și să desfășurăm un dialog între cele două state? Cum vom face ca să ne asigurăm că politicile noastre sunt acceptate de cei de pe teren? Trebuie să ni se răspundă la toate aceste întrebări și sperăm să uh, primim răspunsurile. Mulțumesc, domnule Galer. Dau acum cuvântul domnului Pașcu, un minut. Mulțumesc, președinte. Planul de acțiune cu privire la Afganistan și Pakistan, adoptat în octombrie anul curent, este într-adevăr un document bun. Scopul său este să creeze condițiile pentru o inversare a răspunderii pentru comunitatea internațională, printre care și Uniunea Europeană, față de statul afgan. Rolul este de sprijinirea acestui uh, stat. Uh, și uh, guvernul american propune acest lucru. 30.000 de uh, soldați uh, suplimentari creează o situație în care răspunderea să poată fi transmisă forțelor afgane până în 2011, când retragerea forțelor americane va începe. Chiar dacă Uniunea Europeană și Statele Unite au un obiectiv comun, respectiv ca să permită statului afgan să își conducă propriile afaceri, cadrul temporal pentru atingerea acestor obiective este evident diferit va trebui să se obțină securitate până în 2011, ori consolidarea capacităților, construirea statului va fi mult mai îndelungată. Aceste nevoi uh, fac ca ori securitatea să nu fie obținută până în 2011, ori că ea se va deteriora după ce forțele americane se vor retrage. Mă întreb dacă statul va fi gata să preia această misiune de a oferi securitate. Eu nu cred și acolo avem o problemă. Mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Milan Mon, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. E un lucru bun că Uniunea Europeană um, își consolidează angajamentul prin planul de acțiune. Aș vrea să știu mai multe despre cum se va finanța acest plan în Afganistan. Uh, un alt lucru important pentru această țară va fi conferința de la Londra. Vom vedea acolo care, vor fi adevărate, care va fi adevărata implicare a statelor membre și care va fi angajamentul guvernului angan, care trebuie să-și ia multe angajamente, să lupte împotriva traficului de droguri, împotriva corupției. Sunt îngrijorat uh, după ce am ascultat, s-am citit în presă despre discursul președintelui Karzai despre corupție de uh, ieri. Președintele Obama a promis uh, să uh, consolideze trupele din Afganistan cu încă 30.000 de soldați. E nevoie de libertate și stabilitate pentru poporul afgan, dar și de stabilizarea întregii regiuni, inclusiv a țărilor cum este Pakistanul. Aceasta este importanță și pentru propria noastră securitate, având în vedere Al-Qaeda. Dar, bineînțeles, totul depinde de rezultatele acțiunii din Afganistan. Nu ne putem permite să rezistăm un eșec, dar avem nevoie de sprijinul cetățenilor noștri și, în acest scop, trebuie să dăm dovadă de transparență, să spunem lucrurilor pe nume, trebuie să înțelegem care sunt riscurile. Dar trebuie să spunem de asemenea că este atât de importantă această intervenție încât nu ne putem permite să înregistrăm uh, un eșec. Are cuvântul acum domnul Brock. Ein afghanischer Freund hat mir mal gesagt, es ist gut. Mulțumesc. Un prieten din Afganistan mi-a spus odată că E foarte bine că trupele noastre au intrat în Afganistan, dar nu trebuie să uităm că în istoria afgană orice stat care a rămas uh, să ocupe această țară peste un an a devenit uh, un prizonier al acestei situații. Asta mi-a spus în 2001 și a avut dreptate. Talibanii controlează 80% din teritoriu acum. Iar uh, Statele Unite și ministrii de apărare din Europa ne spun că războiul nu poate fi câștigat. Și atunci care mai e obiectivul? Dacă nu poți controla un stat, nu ai cum să îl forțezi să devină un stat democratic. Pentru că înseamnă că nu poate fi guvernat sau condus de la centru. Și ce e de făcut? Să ne concentrăm pe uh, controlarea terorismului taliban și apoi să plecăm sau ce? Și apoi, după cum a spus și domnul Van Orden, în legătură cu noul plan de acțiune și cum ar trebui acesta să fie corelat cu obiectivele generale strategice. Într-adevăr, este necesară această coordonare, trebuie să ne coordonăm cu planurile președintelui Obama pentru a reinstaura stabilitatea în Afganistan și Pakistan. Și eh, mai presus de toate, trebuie să urmărim evoluțiile interne din această țară. Niciodată nu am asistat la o situație în care presiuni militare externe și uh, formarea forțelor de poliție dintr-un stat ca Afganistanul să ducă la o victorie reală în războiul ideologic. Iată că istoria ne uh, învață că ceea ce facem este foarte periculos se pot declanșa situații foarte primejdioase și trebuie să avem un plan de a scoate trupele de acolo și de a învinge terorismul în același timp. Mulțumesc, domnule Brock. Aș dori acum să trec la procedura Catch the Eye. Foarte mulți colegi au cerut să ia cuvântul și vreau să vă rog să nu vorbiți mai mult de un minut ca să uh, obținem uh, cât mai mulți vorbitori. La sicurezza in Afghanistan a recentemente Doamna Comi, securitatea din Afganistan uh, s-a înrăutățit în ultima vreme, având în vedere că nu se mai controlează întregul teritoriu. Um, mari părți din țară sunt uh, guvernate de regulile tribale, nu de cele ale statului. Securitatea este importantă și în țările mari, în ciuda um, eforturilor forțelor NATO. Stat Statele Unite, țările aliate și NATO nu se pot, bineînțeles, retrage. Succesul în Afganistan depinde de abordarea politică și militară um, a comunității internaționale într-o abordare regională atât pe teritoriul Afganistanului cât și pe teritoriul Pakistanului. Acțiunea Uniunii Europene reprezintă uh, un pas important în consolidarea securității și în procesul delicat de capacity building, de construcția unor uh, instituții democratice, drepturilor omului și a uh, dezvoltării sociale a regiunii. Mulțumesc. Domnul Zemke are cuvântul. Za zabranie głosu. Otóż ja plan Unii Europejskiej. Mulțumesc, doamnă președinte, că mi-acordați uh, cuvântul. Acest plan de acțiune este foarte bun, e corect, pentru că ajutorul nostru trebuie să fie axat pe două domenii. În primul rând, îmbunătățirea siguranței și apoi și îmbunătățirea condițiilor de viață ale oamenilor. În primul domeniu, în ce privește securitatea, cred că uh, dacă obținem o victorie, condițiile de viață ale populației uh, vor crește și viceversa e valabilă. Dar trebuie să ne gândim totuși cât de eficient uh, este acest ajutor, acest sprijin. Cred că sprijinul pe care noi îl acordăm ar putea fi și mai eficient dacă ne-am putea baza și pe sprijinul țărilor din uh, Asia Centrală. Și de altfel, o rog pe doamna Ashton, dar și pe doamna ministru Malmström, să reia contactele cu Rusia și cu Tajikistanul, pentru că sunt țări care ne pot uh, ajuta și care pot fi foarte utile în ce privește transportul de bunuri înspre populația civilă. Domnul Karim. Doamnă președinte, Astăzi, bombardamentele efectuate de teroriști sunt la ordinea zile în zile în Afganistan și în Pakistan. Școli, uh, magazine și chiar sedii militare sunt atacate. Armata pakistaneză reușește să oprească infiltră, infiltrările de teroriști din Afganistan către Pakistan, dar eu aș vrea să știu de unde tot uh, primesc arme acești teroriști. E prea simplu să spunem că e o problemă internă a Pakistanului. Subiectul este mult mai complex. Doamna ministru Malmström a vorbit despre cooperarea regională și pe bună dreptate. Prin uh, nou, noua noastră reprezentantă pentru afaceri externe vom uh, vorbi cu ceilalți actori internaționali și cu vecinii Pakistanului pentru a cere ajutor pentru această țară în acest moment. Știu că există o atmosferă de uh, neîncredere între Pakistan și India și eu sunt pentru unificarea acestor două țări, însă acest lucru nu se va rezolva până nu se tratează problema Cașmirului. Mă tem că până nu se va rezolva nu vom face prea mari progrese. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Karim. Domnul Vael are cuvântul. Cer. Mislim da je akcijski program za Afganistan smisli o čebo Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că planul de acțiune pentru Afganistan și Pakistan are sens, dar doar, doar că consolidează abordarea europeană a problemei din Afganistan. Suntem implicați în Afganistan și nu mai putem acționa conform ceea ce ne impun aliații noștri occidentali. Este important ca planul de acțiune să se concentreze în primul rând pe inițiativele civile. Consider că a venit momentul să lăsăm deoparte ideile de victorii militare. Nu se poate câștiga cu mijloace militare dacă nu ai sprijinul populației locale uh, Uh, când uh, talibanii sunt încă în considerație o armată. Mă arătul celor care subliniază nevoia găsirii unei uh, soluții de dimensiuni regionale, incorporând vecinii Afganistanului, pentru că Afganistanul va avea încredere în aceștia. Domnul Danjean, mulțumesc, doamnă președinte, s-au spus foarte multe în legătură cu planul de acțiune privind Afganistanul. Mi îmi pare rău că în prezentările pe care le-am ascultat astăzi nu s-a insistat mai mult asupra coordonării misiunii EUPOL cu misiunea NATO din Afganistan. Avem această misiune EUPOL iar problemele de cantitate și de calitate cu care se confruntă aceasta sunt provocate de proasta coordonare cu misiunea NATO. Acestea ar trebui să fie rezolvate cât mai repede ca să fim eficienți. Aș fi vrut să se vorbească mai mult despre asta. Am și o întrebare despre Pakistan. Știm cu toții că instabilitatea cronică este un factor de criză pentru întreaga regiune și inclusiv pentru Afganistan. Văd în planul de acțiune că se prevede o cooperare în domeniul contraterorismului și a, în domeniul sectorului de securitate cu Pakistanul și Afganistanul. Există o proximitate structurală și organizațională între mișcările teroriste islamice care operează în Kashmir și la frontiera cu Afganistanul. Eu aș vrut să mă asigur că natura și calendarul asistenței pe care o pregătim noi să fie bine puse la punct ca să nu permită ca această proximitate să ducă la efecte foarte nefaste. Mulțumesc, domnul Cortes are cuvântul. Cortes Lastra.

un ajutor sporit pentru dezvoltarea afganistanului înseamnă în fond o investiie în propria noastră securitate i de aceea trebuie să facem toate eforturile pentru a aduce acest stat euat pe linia de plutire i pentru a asigura cetăenilor săi o minimă sigurană fizică i materială. foarte mult! Mulțumesc, aveți cuvântul sytuacja w afganistanie jest współcześnie najważniejszym doamnă președinte. Situația din Afganistan reprezintă acum foarte cu care se confruntă comunitatea internațională și Uniunea Europeană. Trebuie să subliniem în primul rând succesul misiunii militare foarte împotriva rețelei Al-Qaeda pentru uh, a obține sprijinul unor combinați talibani pentru acțiunile guvernului. În al doilea rând, relațiile cu India și în al treilea rând, consolidarea societății civile din Afganistan. Nu este o societate educată timp de situație durează de 30 de ani și majoritatea populației este analfabetă. De aceea e nevoie de multă asistență socială pentru a permite o bună guvernanță și prezența unui stat de drept ne confruntăm cu creșterea foarte rapidă a numărului copiilor um, care pot să meargă la școală. Doamna Ashton trebuie să ofere asistența Uniunii pentru construirea societății civile din uh, Afganistan. Domnul Ehrenhauser, ultimul vorbitor. Mulțumesc. Eu sunt membru al delegației cu Iranul și am și eu un comentariu de făcut. Acum ceva timp la Parlamentul European de la Bruxelles a avut loc o dezbatere cu ambasadorul iranian la Bruxelles în legătură cu uh, pedepsa cu moartea din Iran care a fost uh, emisă de patru ori mai mult de când a intrat în funcție noul președinte mai ales uh, în domeniul traficului de droguri dintre Iran și Afganistan. Cred că ar trebui să ținem cont și de acest lucru în planul de acțiune și de asemenea de corupție. Mulțumesc, doamnă ministru. Aveți cuvântul, doamnă Malmström. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Consiliul vă este recunoscător pentru sprijinul pe care Parlamentul uh, ni l-a arătat. Aș dori să răspund la câteva întrebări Domnule Casulides, planul de acțiune ține cont de uh, pagubele aduse la nivel regional și este foarte important că e așa. De asemenea, punem prioritate pe obiective precum buna guvernanță, combaterea corupției și statul de drept. Afganistanul și Pakistanul vor trebui sprijinite în acest domeniu pe termen lung. Domnul Casulides are dreptate. Nu am acordat suficientă atenție uh, problemei narcoticelor. Uh, au fost uh, depuse anumite eforturi și am furnizat și asistență tehnică, care însă trebuie să continue. Sigur că e foarte important să sprijinim și guvernul afgan în eforturile sale de a spori prosperitatea și bunăstarea în regiune. Sunt de acord că eforturile depuse până acum nu au fost suficient de coordonate. E o problemă majoră pentru Uniunea Europeană și de aceea e foarte important faptul că avem acum acest plan de acțiune. Președinția suedeză a luptat din răsputeri în timpul toamnei, tocmai pentru a vedea cui îi revine anumite misiuni și în ce măsură. Și cred că acum vedem lucrurile în mod mult mai clar în orice caz, așteptăm cu nerăbdare raportul din partea Parlamentului European și, de asemenea, cooperăm foarte strâns cu, cooperare, cu Comisia AFET pe această uh, temă. Domnule Danjean, într-adevăr, Eupolul este o adevărată cheie în cooperarea regiune. Forța uh, civilă, for, forța de poliție civilă este și ea foarte importantă. Considerăm că nu există suficient uh, spirit de conducere la fața locului și uh, modelul uh, dat de către oamenii noștri este unul de calitate. Din păcate, însă, nu am putut trimite uh, personalul suplimentar de care avem nevoie pentru EUPOL. Uh, solicităm în continuare contribuții mai mari din partea statelor membre, încă în prezent. EUPOL-ul își va consolida eforturile în șase domenii strategice um, inteligență polițienească, investigarea criminalității, legătura între uh, procuratură și poliție, apărarea drepturilor omului și combaterea corupției. Iată care sunt uh, prioritățile strategice din punctul nostru de vedere. NATO de partea sa, va încerca să uh, consolideze exercițiile de pregătire a forțelor uh, polițienești. Deci, uh, domnule președinte, în încheiere aș putea să spun că planul de acțiune este foarte important pentru a ne asigura că Uniunea Europeană folosește resursele pe care le are la dispoziție în mod mai coordonat. De asemenea, trebuie să ne gândim la punerea în aplicare cât mai eficientă a acestor resurse. Trebuie să ne gândim, de exemplu, la perspectiva regională, Trebuie să încurajăm asumarea răspunderii de către guvernele din Afganistan și Pakistan. Și de asemenea trebuie să milităm pentru respectarea democrației, drepturilor omului și a statului de drept. Uniunea Europeană este un partener important, un actor cheie în regiune, dar există și alți uh, parteneri foarte importanti cu care trebuie să cooperăm uh, uh, cât mai strâns. În ce privește conferința de la Londra, sper ca președintele Karzai să își prezinte planul și să îl putem sprijini. Sprijinul Uniunii Europene este pe termen lung și iată care sunt semnalele pe care trebuie să le transmitem în regiune. Sigur, trebuie să fim realiști, va fi nevoie de mult timp. Volumul de muncă care ne așteaptă este imens, însă de aceea angajamentul Uniunii Europene trebuie să fie pe termen lung, trebuie să fie cât mai vizibil pentru soarta femeilor și a copiilor din această regiune. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Are cuvântul uh, Barana Ashton. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă îmi permiteți, uh, voi aborda câteva elemente cheie menționate de deputați. Sunt de acord cu președinția în ceea ce privește drogurile. Trebuie să avem o reacție cu mai multe aspecte de dezvoltare rurală, aspecte sociale și statul de drept. Uh, este foarte important să abordăm această problemă din diferite perspective. Mulțumesc uh, deputaților care au vorbit despre importanța uh, chestiunilor civile. Am făcut progrese în aceste domenii. Un exemplu este faptul că în 2002 cam 7% din populație avea acces la sistemul de sănătate. Acum 85% din populație are acces la acest sistem. Iată, este doar un exemplu pentru a dovedi ce facem și um, eficiența acți- acțiunilor noastre pe teren. Și îi ajutăm mult uh, pe copii um, uh, sistemul de învățământ și sistemul de formare a adulților. E vorba de fonduri bine gestionate prin ONU sau Banca Mondială și ultimul uh, raport de situație pe care am în fața mea este din iulie 2009. Dacă nu-l aveți, îl pot trimite, dar demonstrează foarte clar în ce sunt investiți banii și care sunt rezultatele pe care sperăm să le obținem. Dar sunt de acord că trebuie să fim mai eficienți. Întotdeauna se pot îmbunătăți lucrurile și uh, o provocare a rolului meu este tocmai pentru a face lucrurile mai coerente, mai funcționale. și câțiva colegi au menționat nevoia de a ne um, de a ne respecta angajamentele în ceea ce privește forțele EUPOL. Am avut și o întâlnire cu generalul McChrystal, Richard Holbrook și doamna secretar de stat Clinton pentru a discuta despre Afganistan și ne pregătim pentru conferința de la Londra, dialog cu partenerii noștri majori de pe teren și ceea ce s-a spus despre aspectele regionale este foarte important. Uh, Într-adevăr, avem nevoie de această cooperare regională și se fac eforturi practice pentru a dezvolta această dimensiune prin cooperare comercială și așa mai departe, dar într-adevăr putem face mai multe în acest uh, punct de vedere. Conferința de la Londra reprezintă, pe 28 ianuarie, reprezintă următorul pas important în chestiuni de securitate, de guvernanță, chestiuni socioeconomice și de dezvoltare regională, toate foarte importante. Domnule președinte, am identificat uh, lucruri în domeniul uh, justiției, drepturilor omului, învățământului, în domeniul social. Sunt toate domenii în care am multă experiență. Vă mulțumesc tuturor, s-a încheiat dezbaterea și acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, declarația Consiliului și Comisiei privind Belarusul și are cuvântul mai întâi doamna Cecilia Malmström din partea Consiliului. Vă rog.